Aș vrea să mulțumesc uh, interpreților. Am uh, uitat uh, rândul trecut să o fac. Avem aproape un regim lingvistic complet. Vreau să mulțumesc interpreților pentru munca lor asiduă și pentru susținerea acestei comisii. De multe ori uităm să mulțumim interpreților, așa că o fac acum ca să nu uit mai târziu. Mulțumesc în numele uh, întregii comisii. Așadar, pe ordinea de zi astăzi avem puncte informale, cum ar fi aprobarea proceselor verbale de la reuniunile trecute și presupun că putem uh, să avem în vedere aceste procese verbale în bloc și să le aprobăm pentru că nu am primit comentarii individuale. Inițial avem de gând să abordăm două chestiuni astăzi. În primul rând, să facem un schimb de vedere uh, asupra numeroaselor amendamente care au fost prezentate. Totuși, cred că ar trebui să ne îndepărtăm puțin de la procedura obișnuită. Am vorbit cu diferiți coordonatori, raportori din umbră, i-am rugat să ne facă sugestii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 Hingez. Ah, die telefonieren. Die telefonieren. Machen Sie jetzt Englisch weiter. Die Abgeordneten sprechen alle Englisch. Okay, I, I, I switch to English then. If... O să trec în limba engleză atunci sau nu. Așadar, cum spuneam, într-o întâlnire cu raportorii și cu coordonatorii. Am fost de acord. Să urmăm sugestia Pervenșe Berez, așa încât ea să reformuleze uh, raportul până la sfârșitul uh, lunii Uh, avem foarte multe amendamente. Intenția ei este să parcurgă toate aceste amendamente în detaliu și să elaboreze o propunere de compromis pe baza acestor uh, amendamente. Apoi, uh, propunerea de compromis să fie inclusă uh, în nou raport. Acesta va fi transmis pe 21 august coordonatorilor și raportorilor din umbră. De fapt, avem o întâlnire specială în această seară pentru a discuta noul raport, ceea ce înseamnă că la prima întâlnire din septembrie vom fi în măsură să încheiem această discuție. Și Până atunci sperăm să putem adopta raportul cu o majoritate. Votul uh, în comitet este pe 29 septembrie. Este un aspect important pentru că grupul special uh, instituit, uh, constituit de președintele Van Rompuy o să vină cu propria propunere până la acea dată așa încât vrem să avem și noi o contribuție la acest proces. Așa cum am spus, deci, am schimbat oarecum procedura și din acest motiv nu intenționez uh, să mă uh, cufund acum într-o discuție a celor 1700 de amendamente de astăzi. Este Äh, wie Sie alle wissen, ist äh, Se pare că avem probleme cu partea tehnică. Așa încât o să continui în limba engleză și e mai ușor, toată lumea mă poate urmări. Din câte știți, Comisia CRIS are un mandat extins până vara următoare, așa încât o să votăm asupra raportului final, pentru că acum uh, discutăm raportul intermediar. Raportul final va fi uh, votat în plenară la, sfârșit, eh, la începutul verii viitoare, deci eh, iunie-iulie, așa încât avem eh, în mare șase luni la dispoziție pentru a ne extinde activitatea. Și întrebarea care se pune este uh, pe ce trebuie să ne concentrăm în activitățile noastre astfel prelungite. Și o să vă îndemn să faceți următoarele. Desigur, coordonatorii, raportorii din umbră, toți membrii trebuie să se gândească care ar fi, unde ar trebui pus accentul în următoarele șase luni. Astfel încât să convenim asupra unui plan de lucru uh, în detaliu uh, pentru uh, ultima parte uh, a activității acestei comisii. Acestea fiind spuse, invit uh, membrii uh, grupurilor politice să comenteze, însă înainte de a face acest lucru, uh, Perez uh, poate ne pui în context, ne plasez în context și după aia trecem la ceilalți. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru că ați prezentat stadiul uh, discuțiilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor prezenți și tuturor celor care au contribuit la cele 1625 de amendamente depuse la acest raport, ceea ce indică cât de importantă este această discuție pentru noi și valoarea adăugată a multor amendamente prezentate cred că în conținutul amendamentelor există puncte de dezacord, dar există și multe plusuri. Vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru aceasta. Aș vrea să o spun cât mai clar fiecăruia dintre colegii mei că ansamblul celor 1625 de Uh, amendamente sunt citite și analizate, deci fiecare este analizat în parte și tot ce putem extrage din fiecare amendament o vom face. În ceea ce privește conținutul amendamentelor, vedem bine că în sânul aceluiași grup există uh, dezbateri uh, care nu au fost încă tranșate. Și trebuie să vă spun că dintr-o onestitate intelectuală. Atunci când uh, sunt prezentate mai multe amendamente de autori diferiți aparținând aceluiași grup, adesea există un amendament care pare să fie poziția grupului mai degrabă decât poziția unui stat membru sau altul. Mandatul meu este uh, să uh, dau întâietate amendamentul uh, amendamentului care pare să fie poziția, să exprime poziția grupului și nu celor individuale care exprimă poziții contradictorii. Și încă o remarcă tehnică. Am spus-o cu toții că acest uh, raport trebuie să se concentreze uh, să fie la obiect, dar nu prea uh, lung. Și de aici dificultățile cu care mă confrunt. Pentru că 410 de amendamente uh, sunt de eliminare, dar am și 422 de propuneri de adăugiri. Deci chiar dacă accept toate uh, amendamentele de eliminare și cele de adăugire, ajungem la un raport mai lung decât cel pe care îl avem în fața noastră astăzi. Așa încât înțelegeți că trebuie să găsim echilibrul adecvat uh, Uh, al tuturor acestor valori adăugate pe care le aduc uh, amendamentele. Pe trei teme, coe, uh, coeziunea, supravegherea și parlament, IMM-urile, trebuie să completăm rap raportul adăugând câteva idei, însă trebuie să facem și aici un efort de sinteză și să reluăm multe din ideile propuse la temele coeziune, supraveghere și întreprinderi mici și mijlocii, IMM-uri. Și ajung la fondul discuției noastre. Am constatat aceste puncte de dezacord. Există formulări uh, uh, care pot fi contestate și o să vă fac o propunere care să permită tuturor să se regăsească într-un într limbaj comun. Apoi există și puncte mai grele care vor rămâne puncte deschise pentru a fi negociate între noi până la sfârșit și o să profit de acest schimb de idei pentru a le menționa. Îmi cer scuze pentru că există un număr considerabil și trebuie să uh, intrăm în discuțiile propriu-zise. În ceea ce privește alineatul 20, contextul istoric care permite identificarea naturii crizei în care ne aflăm, cred că este util să identificăm aceste elemente istorice de context, însă văd că există puncte de dezacord, inclusiv în ceea ce privește menționarea rupturii din sistemul economic global pe care uh, a constituit-o Bretton Woods și acesta este un punct pe care uh, l-am putea discuta. În ceea ce Nu știu dacă urmez uh, în tocmai ordinea raportului și îmi cer scuze dacă nu. În ceea ce privește alineatul 120, propunerea în domeniul energiei. Acolo există propuneri de elimina, eliminare făcute de liberal și de PPE. Am mai multe semne de întrebare și o serie de argumente. Este vorba oare de un dezacord pe fondul propunerii sau e vorba de o propunere în afara temei, dacă ne gândim la miza raportului? Cred că este o problemă de fond, pentru că, în realitate, punerea în aplicare a propunerii, așa cum este ea conținută în alinatul 120, este oarecum detaliată la 122 și acolo nu sunt atâtea contestări. Și mă întreb, sincer, în legătură cu posibilitatea de a găsi un echilibru sau un acord pe marginea articolului uh, alinatului 120. De ce? Pentru că miza care este chiar de la originea Uniunii Europene deci uh, cărbunele și oțelul au fost mizele de la bun început. Este o dezvoltare care este un subiect de reflexie în multe uh, cercuri uh, politice și academice. Președintele Buzek a susținut o serie de prelegeri în acest sens, împărtășind acest punct de vedere. Este și momentul în care se constituie Serviciul European pentru Acțiune Externă și înțeleg uh, toate greutățile, pentru că dacă mergem până la mai departe cu această logică, asta înseamnă că autonomia statelor membre în strategia de aprovizionare și de uh, stocare. Asta convine tutul, tuturor, însă discuțiile între o țară alta și Gazprom sau modul în care s-a mobilizat un stat european atunci când a fost un risc de boicotare a Ucrainei? Sau să ne punem întrebarea care este conducta uh, uh cea mai bună uh, dacă Nabucco sau cealaltă conductă trebuie uh, favorizată pentru o mai bună aprovizionare a Uniunii Europene. Acesta este spiritul alineatului 120. O să vă fac o propunere de compromis, îmi cer scuze de acum, care nu va respecta întru totul spiritul uh, amendamentului de uh, eliminare prezentat de liberal și de PPE. Uh, merită să analizăm din nou și cred că e posibil să avem o, a, un al doilea punct de vedere. Uh, în acest sens. În ceea ce privește viitorul supravegherii, sarcina comisiei noastre nu este să intre în amănuntele legislației secundare. Competența ține de uh, Comisia Economică și Monetară și acesta este spiritul în care am redactat raportul și voi redacta și textul de compromis. Dacă privim pe termen lung, uh, totuși trebuie să ne gândim cu toții la un punct și să ajungem la un acord, dar nu văd asta acum. Nu știu dacă vrem să mergem către o structură de supraveghere europeană unică uh, pe modelul uh, FSA sau modelul Twin Peaks cu o protecție a investitorilor și a operatorilor pe piață, dacă aceasta ar fi uh, abordarea cea bună. Eu sunt mai degrabă pentru cea de-a doua abordare și nu pentru prima, însă nu am găsit un punct de echilibru cu Comisia și trebuie să ne clarificăm lucrurile puțin. Apoi, în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, propunerea 100 54, cea de a copia în domeniul uh, politice, uh, economice, ceea ce am făcut în domeniul uh, afacerilor externe, susținut de liberali, ceea ce mă bucură. N-am avut însă timp să discut cu PPE-ul încă, pentru că acolo cu ppe ul nu există un acord deocamdată. Și acesta este unul dintre punctele forte ale acestui raport și sper să putem ajunge la o concluzie cu colegii din PP. Uh, în ceea ce privește 158, programarea plurianuală, uh, multianuală uh, a bugetelor naționale, înțeleg pentru că aceasta poate să deranjeze pentru că în domeniul bugetar uh, trebuie unor să poți să uh, faci ajustări în funcție de conjuncturi. Trebuie să poți să cor- uh, corectezi politica bugetară. Și nu e mai puțin adevărat că dacă am cere angajamente uh, stricte statelor membre și acestea să fie credibile, și am văzut în cazul Greciei, este necesar să avem o vedere de ansamblu în timp uh, asupra acestor angajamente. Fie că e vorba de deficit, fie că e vorba de investițiile considerate strategice. La nivel european avem oarecum această programare multianuală pentru că discutăm de perspectivele financiare. Și pentru o bună guvernanță economică, o bună articulare europeană de asemenea, Ideea unei uh, programări multianuale a bugetelor naționale fără uh, a interfera cu spiritul principiului de subsidiaritate ar trebui acceptată. În ceea ce privește 162, uh, este miza emisiunii de, datorii, de creanțe suverane, trebuie să studiem posibilitatea, am putea să o spunem frumos, dar aș vrea să menționez trei argumente care pentru mine sunt importante. Primul, atunci când comisarul la Almunia a făcut uh, bilanțul celor 10 ani de existență a uh, monedei euro, înainte de uh, explozia crizei Dacă mergem pe această pistă, a spus comisarul Unia, am avea mult mai multe poziții solide pentru a discuta bugetul european. Cu pactul de stabilitate avem un instrument care, posibil, ne permite să impunem sancțiuni sau să cerem corecții la sfârșitul exerciții. Cu o mutualizare a unei părți a, a uh, datoriei, în mod clar, sunt angajamente pe care statele membre trebuie să și le asume și uh, să le respecte, ceea ce este un instrument foarte puternic. Al doilea argument, și l-am auzit când am fost în China, mai exact, există, în mod evident, o disponibilitate foarte importantă a capitalurilor, care acum privilegiază Uh, piața datorilor americane, indiferent de stadiul economiei americane în prezent. Dacă vrem ca spațiul datoriilor uh, europene să fie la fel de atractive cu o rată a dobânzii scăzute, comparabilă celei americane, trebuie să creăm această piață a datoriei uh, a creanțelor europene. Și acesta a fost uh, concluzia călătoriei în China. Al treilea element pe care aș dori să-l menționez este starea de spirit uh, și ideile președintele Van Rompuy care, în decursul discuțiilor pe care le-am avut cu domnia sa, mi-a măturisit uh, cât de importantă este, după părerea sa, această propunere. Um, Primul ministru Leterm s-a pronunțat uh, în acest sens și Jean-Claude Juncker. Mulți dintre cei care intervin direct pe această temă. Astăzi, în grupul de lucru, această propunere nu este discutată, dar raportul trebuie să ne permită să demarăm lucrurile. Încă două puncte, sancțiunile sunt uh, multe propuneri uh, de uh, întâlnire, de năsprire a sancțiunilor. Cred că sancțiunile nu au um, funcționat și nu vor avea rezultate. Și o să vă spun ce a spus președintele Van Rompuy în Consiliul EPSCO, la care a participat, Consiliul Informal de săptămâna trecută, a spus, mă simt din ce în ce mai uh, neliniștit când văd că se propun uh, sancțiuni. Sancțiuni care agravează ceea ce am trebuit să rezolvăm. Trebuie să ne gândim la alte soluții. Sigur, putea să impunem sancțiuni, dar nu servește nimănui. Este ca în prima parte a pactului de stabilitate, și anume, acestea nu funcționează. Sunt uh, uimită să văd că în interiorul unor țări povestea de succes a coeziunii unor țări este spiritul participativ, spiritul dialogului. Nu știu dacă pot să spun care este cuvântul magic, deși știu că există. Uh, E vorba de un mecanism de dialog care intră în joc înainte de uh, demararea mecanismului sancțiunilor. Și mi-aș dori foarte mult să, partic- să transpunem acest uh, mecanism și în acest domeniu. Dacă trebuie să fie sancțiuni, e bine, eu personal că el cred, ar trebui să fie sancțiuni de tip uh, FMI. Uh, pentru că este mult mai uh, eficace decât să ne apucăm să exprimăm niște politici care vor fi utile, deoarece contribuie la obiectivul pe care ni-l dorim. Apoi, miza socială. Asta, evident, că este o temă care i-am acordat uh, multă importanță și am constatat că pentru anumite grupuri este o temă dificilă și uh, îmi amintesc de deplasarea pe care am făcut-o Eh, și am eh, identificat întotdeauna importanța pe care o are eh, acest aspect social și cât de mult contribuie el la povestea de succes în acele țări în care se aplice. Deci dacă facem un astfel de lucru bun în unele țări, sigur că este bine să o transpunem la nivel european. Deci importanța ideii dialogului social. Eu nu cred că vom putea să ieșim din criză dacă nu ținem seama de dimensiunea socială. Și din această cauză, într-un domeniu specific și concret, în domeniul energiei, de exemplu, cred că nu are niciun uh, rost să ne ascundem după degete. Deci dacă dorim într-adevăr să avem uh, o coerență în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, atunci este logic ca energia să devină mai scumpă. Dacă însă se întâmplă așa, rezultatele sociale sunt teribile. Pentru că în momentul uh, în care ești doamna Betancur, ești o persoană foarte bogată, factura de transport factura de uh, încălzire, de energie, nu contează, e, uh, nu, nu te interesează, e prea mică. Dar uh, nu la fel se întâmplă când nu ești. Deci, am spus și am folosit în raport acest termen de buclie energetic, de scut energetic. Eh, trebuie să ne gândim ce se va întâmpla în domeniul social dacă crește eh, prețul eh, energiei, dar cred că rolul nostru este foarte important să anticipăm acest lucru și de aceea cred că această idee a unui scut energetic este bună. Sigur că există mijloace și fiscale uh, și merită, într-adevăr, să gândim înainte, să ajungem la o situație în care ambele eh, părți câștigă. Nu am timp să menționez toate, toată argumentația, dar eh, cred că merită, într-adevăr, să eh, dezvoltăm mai mult aceste argumente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Pervanș. Vreau să vă întreb dacă funcționează interpretarea. Și se pare că da. Așadar, după această introducere în care Bervanș s-a prezentat ideile de bază, vreau să mă adresez comitetului și să îi uh, invit să vorbească. Și uh, începem cu Nicolas. Bun, deci haideți să respectăm procedura obișnuită și începem cu uh, PPE-ul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, o să vorbesc în engleză. Am avut foarte multe discuții în cadrul uh, grupului politic PPE pe această temă, adică pe marginea acestui raport. Și având în vedere că avem mai mult uh, de 1600 de amendamente uh, prezentate de toate grupurile politice, Comisia a încercat să rescrie proiectul de raport și Salutăm uh, decizia și uh, acordul, numele raportorului, raportoare, uh, da, și anume aceea de a rescrie și de a veni cu un nou raport. Dacă îmi permiteți, spune raportarea, nu este vorba de un nou raport, este vorba de un text de compromis. Nu o să mă apuc să regândesc totul, ci o să vă propun un text de compromis în care se vor integra amendamentele dumneavoastră. Uh, da, în fine, deci nu vreau să intrăm acum în uh, semantică și în bătălii semantice. Cred însă că este important să pricepem că putem uh, încerca să scriem, să rescriem sau să parcurgem acest uh, raport uh, în mod, uh, să zicem, ideologic sau putem să încercăm să scriem un raport care să reprezinte rezultatul reflexiei întregului Parlament. Și eu aș Saluta foarte mult uh, dorința uh, raportoarei de a reda uh, această poziție comună și să nu le pierdem în dezbat, dezbateri interne și lupte intestine. Deci asta este părerea mea. Cred că una dintre dificultăți nu ține atât de mult de modul ideologic Uh, pentru că, într-adevăr, trebuie să deschidem piața și să ne luptăm uh, pentru a crea, într-adevăr, o piață unică, inclusiv în domeniul energiei. În felul acesta ne vom proteja uh, clienții mult mai bine decât dacă le-am acorda uh, alte măsuri de protecție. Rezultatele ar fi uh, mult, mai, mult mai bune și v-aș sugera să citiți raportul domnului Monti, dacă nu ați făcut-o, pentru că e plin de idei deștepte. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Poate că scopul dumneavoastră, doamnă Beres, a fost să ne provocați. Ei bine, dacă este așa, ați reușit. Și acum vă pasăm uh, mingea uh, înapoi Uh, prin aceste multe amendamente. Trebuie să recunosc că dacă ne apucăm să jucăm jocul ăla cine este vinovat, atunci, într-adevăr, liberalii au venit cu foarte multe amendamente. Sunt uh, convins că le-ați, uh, le-ați citit, uneori de-a dreptul am dublat numărul lor și poate că ar fi trebuit să ne coordonăm mai bine, recunosc. Pe de altă parte însă, cred că uh, uh, încercarea de a-i coordona pe liberal nu e o sarcină prea ușoară. Cum ziceam și mai devreme, textul, uh, formularea și poate despre asta vorbește și uh, Karen, a reprezentat într-adevăr o bucată uriașă pe care ne-am străduit să o înghițim și am avut probleme. Cred însă că v-ați dat seama că avem probleme și că încercăm să găsim uh, soluții, să ușurăm uh, situația. Uh, o vom face în august. Cred că ar trebui, poate, să ne concentrăm mai mult pe perspectiva istorică și este importantă pentru că trebuie să învățăm din istorie. Deci să încercăm să ne concentrăm pe acele părți asupra cărora putem într-adevăr conveni și am menționat din partea liberalilor, uh, care credem că sunt cele mai importante, și anume, de exemplu, uh, buna guvernanță economică. Acum vreun an, unii dintre noi, inclusiv uh, eu însumi, nu ne-am fi gândit și nu am fi acceptat ceea ce facem astăzi, Uh, și nu am fi putut accepta propunerile pe care le faceți acum. Chiar dacă am arătat că uh, și am, am uh, citit spusele și am înțeles spusele domnului Rompei, toată lumea are probleme și celelalte grupuri. Deci, dacă la sfârșitul lunii august puteți face și ne puteți prezenta un raport pe care îl putem uh, accepta în sensul larg, atunci și noi la ALDE o să prezentăm uh, comentariile noastre. După cum știți, Raportoarea ne-a trimis uh, uh, comentarii cu privire la raport și amendamentele și am încercat să reacționăm um, într-un document de vreo 10 pagini. Am încercat să ne facem o bună coordonare și în grupul nostru și Eh, dar evident că există în continuare și opinii diverse, ceea ce e foarte normal. Până la urmă, însă, cred că noi, în grupul nostru politic, vom reuși să producem o versiune coordonată prin care vom reacționa la propunerile dumneavoastră și credem că asta este eh, mesajul de fapt pe care dorim să-l transmitem și grupurilor politice din dreapta și din stânga noastră pentru că ar fi într-adevăr păcat dacă nu am reușit până la urmă să cădem de acord pe marginea acestui text. Nu dorim ca în acest context să fim noi uh, grupul care uh, votează uh, altfel, nu? Vrem să votăm toți așa cum trebuie. Există o procedură de vot care este uh, Uh, analizată, a fost analizată de școala uh, londoneză de economie și se pare că ALDE uh, e de partea câștigătorilor cam 90% din voturi. Dar de data asta nu vrem să se întâmple așa pentru că credem că am, am duce o valoare adăugată dacă am reușit să ajungem la o versiune coordonată și convenită Sigur că există anumite probleme cu care nu suntem de acord, dar așa lucrăm aici, în acest Parlament. Și sper că vom reuși să ne dovedim uh, maturitatea în această comisie. Pentru că acesta este și semnalul pe care trebuie să-l uh, transmitem în munca noastră. Uh, dacă am fi într-o stare de colars pentru că am Eh, ne-am pierde în nesfârșite bătălii eh, ideologice, ar fi într-adevăr eh, păcat și nu am permite Comisiei să progreseze. Mulțumesc! Mulțumesc! Lista e mare a celor care s-au înscris la cuvânt, așa că o să vă rog să luați cuvântul în ordine după grupurile politice și acum din partea socialiștilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Știm cu toții că avem o activitate dificilă. Știm uh, cum ne-am simțit dacă am fi făcut munca doamnei Beres și am fi văzut toate aceste puncte de vedere pe această temă foarte importantă. Parlamentul și-a asumat această sarcină ambițioasă pentru a produce într-adevăr ceva de calitate. Și noi credem că raportul trebuie să fie unul capabil să fie acceptat în mare de către, de către Parlament și să nu ne apucăm să ne divizăm și să ne luptăm între noi în conformitate cu liniile uh, uh, politice și trebuie să întrunească sprijinul uh, grupurilor politice majore din Parlament. Asta e o idee foarte importantă, zic eu. În al doilea rând, și având în vedere acest obiectiv, se pare că trebuie să convenim asupra textului. Și pentru asta avem două alternative. Eh, una este să cădem la, să convenim asupra cel mai mic eh, numitor comun, deci un text care să poată fi acceptat ușor de toată lumea, eh, dar care nu ar spune foarte mult, care ar cam urma ceea ce face Consiliu și după care l-am vota. Sau, cea de-a doua alternativă, am putea să facem ca acest document să fie rezultatul muncii tuturor grupurilor politice care uh, să încerce să progreseze, să se gândească la viitorul Uniunii Europene după această criză. Și ceea ce a spus Oli mai devreme este adevărat. Și acum un an și acum doi ani vorbeam despre buna guvernanță economică. Dar lucrurile într-adevăr s-au schimbat. Iată că este absolută nevoie să vorbim și să, să decidem aici. De aceea, cred că trebuie să lucrăm uh, împreună, să, să colaborăm uh, și mă bucur foarte mult să aud uh, din partea marilor grupuri politice că și ele gândesc la fel. Totuși, cred că nu ar trebui să renunțăm la ambiția de a produce un raport care să aibă o perspectivă vizionară. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea verzilor avem un reprezentant, nu știu dacă dorește să intervină, dar îi dau cuvântul oricum. Cu microfon, vă rog. Da, categoric există anumite provocări în acest raport, dar așa trebuie să fie. Pentru că nu putem reveni la situația, ca să zic așa, normală. Dacă analizăm unele dintre amendamentele în ceea ce privește planul multianual, Uh, organismul de supraveghere și eliminăm treaba asta, uh, e bine, nu cred că face bine și raportarea a arătat foarte clar că astea sunt lucruri uh, importante criza a demonstrat că nu putem să acționăm și să avem rapoarte lipsite de provocări. Sunt de acord că trebuie să, ne, să avem un sprijin larg din partea grupurilor politice, dar dacă facem acel raport uh, pe principiul cel mai mic numitor comun, ne putem opri chiar acum. Nu? Uh, ce să ne mai apucăm să scriem un astfel de raport? Toată lumea ar fi de acord, dar asta nu ar avea niciun fel de impact asupra procesului. Știm cu toții ce va însemna acest uh, cel mai mic numitor comun. Eh, dacă ne gândim și la această versiune de compromis după vacanță, cred că trebuie să știm că foarte multe lucruri se întâmplă în chiar acest moment eh, și eh, care sunt discutate în Comisia Econ ceea ce înseamnă că împarte, cum să zic, dublăm această activitate și ar trebui așadar să ne concentrăm doar pe acele teme care pot să-și aducă o valoare uh, adăugată. Analiza istorică este și ea importantă, dar cred că aici ar trebui să fim mai succinți doar și să ne concentrăm mai mult pe viitor. Să vedem uh, Uh, cum gândim uh, o economie durabilă după criză. Evident, buna guvernanță e un lucru important, dar de asta se ocupă în mare parte legislația actuală. Trebuie însă să ne gândim la strategia europeană uh, Europa 2020, perspectivele financiare, să ne gândim ce vom face în viitor, ce vom contribui, cu ce vom contribui pentru a depăși criza și pentru a crea tabloul uh, unei economii durabile. Uh, sigur că întreaga dezbatere se leagă de datoriile publice, dar nu trebuie să ne scape din vedere și datoriile private care continuă să existe în mare măsură. Și dacă vorbim despre economie durabilă pe termen lung, trebuie să convenim asupra aspectelor uh, sociale. Sunt de acord cu raportarea că sunt lucruri esențiale. Ceea ce încercăm să facem cu economia durabilă trebuie să însemne o utilizare durabilă a resurselor. Și aici cred că trebuie să fim uh, foarte clar cu privire la felul în care trebuie folosite aceste resurse, pentru că știm că uh, va fi o economie durabilă și competitivă la nivel mondial, unde resursele vor deveni din ce în ce mai rare. Cât privește sistemul bancar, trebuie să arătăm foarte clar că este nevoie de uh, reglementări mai stricte și uh, să venim cu propuneri ambițioase despre tipul de reglementări bancare pe care ni le-am uh, dori, uh, cele în stare să uh, reducă uh, riscurile. De aceea cred că trebuie să fim uh, provocatori în raportul nostru, pentru că altfel nu vom face decât un raport care se va adăuga altor uh, mii de rapoarte care nu au niciun fel de consecințe. Mulțumesc! Um, es gribētu pateikties, uh, tomēr neskatoties uz visu šo sarežģīto situāciju, pervenšai, berešai, un um, gribu teikt, că mēs ca ICR grupă centīsimies neskat... Situația este foarte, foarte dificilă, dar aș vrea să îi mulțumesc uh, lui Pervanș. Grupul nostru va încerca să facă tot ce ține de el și am vrea să cooperăm uh, și cu alții ne-am trimis uh, opiniile pe diverse puncte și uh, fără îndoială că putem ajunge la un compromis uh, asupra acestui raport și să avem uh, rezultate concrete. Avem uh, în grupurile parlamentare experiență, dar aici cu siguranță avem nevoie și de un compromis, evident Experiența este de diverse nivele, dar, niveluri, dar aici trebuie să ajungem la un compromis. Acum, în ce privește această criză capitalismului? Era o formulare care părea destul de familiară, pentru că eu sunt familiarizat cu prăbușirea comunismului, a socialismului. Deci la acest punct va trebui să ajungem la un soi de compromis în ce privește formularea lui. Și trebuie să examinăm problemele de termen scurt și trebuie să examinăm consecințele pe termen mediu și lung și de asemenea trebuie să vedem ce va spune și Consiliul. În ce privește energia? acest punct uh, ar trebui să fie un pic mai detaliat. Aici uh, raportorul a menționat problema energiei verzi, a surselor alternative de energie și aici, de asemenea, poate ar trebui să existe mai mult uh, în fază mai mult accent pus pe securitatea livrărilor de gaz. Trebuie să ne uităm la alternativele care există, pentru că nu avem suficientă energie alternativă, suficientă energie verde. Dacă nu avem și dacă nu avem suficient astfel de energie, avem în schimb o creștere a prețurilor. Și cred că aici va trebui să creăm un cadru potrivit. De asemenea, Colegii de la grupul verzilor au menționat datoria privată. Totuși, problema, cauza crizei este, criza, este datoria publică, uh, care uh, consumă din ce în ce mai mult din uh, produsul inter, intern brut al țărilor. Și am văzut că datoria publică este în unele cazuri de 150%, de 200% din PIB și așa mai departe. Și aici trebuie să ne uităm cu atenție la probleme cum ar fi investițiile. Dacă o să dacă avem de gând să salvăm Grecia și alte țări care sunt atacate de speculatori, trebuie să ne gândim și la salvarea băncilor, trebuie să ne gândim la bănci, la ce se va întâmpla cu ele. Această situație ne-a arătat cât de pregătiți trebuie să fim tot timpul pentru a uh, răspunde la provocările uh, pe care le avem în fața noastră. Cred însă că problema datoriei private s-a transformat, s-a transferat într-o datorie publică și cred că aici e problema. Domnul uh, Van Rompuy a vizitat uh, grupul nostru acum câteva săptămâni, a avut o discuție și ne-a spus că lucrul cel mai important este păstrarea uh, standardelor, nivelului de, de viață în Europa. Acesta este așadar lucrul cel mai important, să se evite consecințele sociale, să se mențină standardele de viață, nivelul de viață în Europa. Acest lucru a fost Uh, subliniat. Dar, dincolo de asta, trebuie să fim și competitivi și să realizăm uh, scopurile strategiei UE 2020. Sunt oameni care se pensionează la 60 de ani. Acest lucru trebuie să se schimbe. Sistemul a fost împovărat uh, foarte mult și are nevoie să fie despovărat într-o oarecare măsură. De asemenea, ce înseamnă până la urmă uh, standardul de viață? Asta e o chestiune care trebuie definită corect. Nu putem să folosim acest uh, termen foarte vag, în mod foarte vag. În uh, Letonia, evident, situația și are propriile idiosincrazii. Avem Uh, propriile diferențe. Avem niște datorii foarte mari, s-a votat în Parlament uh, o inițiativă de echilibrare a acestei situații, am avut niște creșteri ale impozitelor. Deci situația este complet diferită în Letonia, de exemplu, față de, știu, alte țări din Uniunea Europeană și trebuie să definim realmente acest concept de standard de viață. Și încă o dată trebuie să realizăm compromis prin acest raport. Nicolas Ciuntis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avizul uh, grupului nostru, opinia grupului nostru pe acest uh, uh, text este că este vorba de o încercare serioasă și foarte onestă de a aprofunda lucrurile și de a găsi adevărul și cred că Asta se potrivește foarte bine cu activitatea în general a comisiei noastre. Însă, totuși, părerea noastră este că acest raport începește nivelul analizelor cât și al concluziilor, își atinge limitele, ca să spunem așa. Așadar, domnule președinte, dacă îmi depășesc timpul uh, de intervenție, vă rog să nu ezitați să mă întrerupeți, dar vreau să vă împărtășesc câteva Uh, reflexii. Mai întâi, abordarea raportului și uh, avantajul meu este că iau cuvântul uh, printre ultimii, ce am ascultat opiniile tuturor, așa că am văzut că atunci când se vorbește de criză, o criză foarte complexă și care afectează diverse domenii și care poate fi chiar mai gravă decât cea din 1929, e bine, nu vorbim de un fenomen natural. care ar trebui interpretat pe baza unor uh, date și elemente științifice. Nu. Este vorba de un document, de un fenomen care vine din niște uh, alegeri politice și ideologice. Deci va fi foarte dificil să găsim un text de compromis pentru că fiecare va insista pe propria sa poziție ideologică și orientare politică. În, în ciuda tuturor acestor lucruri, cred însă că trebuie să facem un efort și să încercăm să ajungem la un text cât mai consensual cu putință. Și cu cât va fi acest text mai consensual, cu atât mai mult, el va întări rolul, poziția Parlamentului European, pentru că acest rol este subevaluat în ciuda tratatului de la Lisabona. Permiteți-mi să spun acest lucru. Știu că uh, vor fi suficienți colegi care nu vor fi de acord cu această idee. Se vorbește de pactul de stabilitate, de mecanismele de uh, susținere oferite de FMI, Apoi, uh, și pe de altă parte, noi nu primim decât informațiuni parțiale, răspunsuri parțiale din partea comisarilor și a domnului Barroso. În fine, uh, mă întorc la fondul problemei. Limitele acestui text, limitele pe care uneori le uh, plasăm asupra modului nostru de a gândi sunt următoarele. Acest text nu merge până la capătul, până, la, până în miezul motivelor uh, care sunt, de fapt, în logica capitalistă și neoliberală. Și raportorul are dreptate. Poate că trebuie să ne întoarcem la anii 70, la sfârșitul anilor 70 și la jumătatea anilor 80, când, la nivel politic, modelul dominant era cel inspirat de sistemul neoliberal. Și dacă nu mergem până la acest punct, analiza rămâne una superficială. Pentru că această idee este la, până la urmă uh, la baza crizei. și s-a considerat că acest model va permite evitarea oricărei crize economice grave. Ori ce s-a întâmplat în ultimii ani dezminte această idee. Vorbim despre sistemul capitalist. Evident, o să-mi spuneți, trebuie să fim nostalgici după socialism acum. E bine, mai există și alte forme de socialism. Poate trebuie să avem mai mult spirit autocritic și să acceptăm că alegerile politice făcute la diverse niveluri uh, presupun și niște responsabilități politice, inclusiv alegerile făcute la nivel european. Așadar, uh, din pactul de stabilitate, în ce privește pactul de stabilitate, nu s-au tras concluziile necesare. S-a spus că n-a fost suficientă disciplină, că regulile pactului nu au fost respectate, însă eu aici nu sunt de acord pentru că regulile acestui pact, după părerea mea, nu sunt deloc unele democratice. De fapt, s-a vorbit de datorie, de deficit, dar nu s-a ținut cont de rata șomajului. Așadar, a insista asupra disciplinei în cadrul pactului de stabilitate, asta e bine. Poate că asta va permite uh, refacerea finanțelor publice. Nu contest acest lucru dar nu trebuie să ignorăm aspectele sociale. Un alt lucru, construcția Uniunii Economice și Monetare și stabilitatea euro. Vedeți unde am ajuns acum? Se ajunge la situații în care țările nu mai pot împrumuta de la Banca Centrală Europeană și aceste țări se regăsesc la mila speculațiilor și speculatorilor. Deci uh, există niște erori structurale. În al doilea rând, această Uniune monetară, bugetul său comun, uh, Uniune monetară fără un buget comun, fără o politică economică comună, nu este viabilă. Și ultimul comentariu, funcționarea pieței sistemul de creditare a, a ajuns la niște dimensiuni exagerate și se vede cu ochiul liber că deciziile uh, care se iau de, de uh, relansare economică nu dau, din păcate, rezultatele așteptate. Iată așadar criticile noastre. Noi am propus 20 de amendamente care sunt concentrate pe punctele pe care tocmai le-am invocat și voi încheia, domnule președinte, vă rog să nu mă întrerupeți. Ați cerut, ați întrebat ce vom face anul viitor. Ei bine, eu cred că ar trebui să continuăm eforturile noastre și oricum asta aș vrea eu să văd întâmplându-se. Trebuie să încercăm să vedem cum se poate face față crizei în general. Cum să facem așa încât uh, această criză să nu revină, să nu uh, se repete. Trebuie să vedem lucrurile din punct de vedere istoric și să fim creativi. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mai sunt trei uh, cereri de intervenție. Așadar, bun venit, Miguel. Ați fost bolnav și ați lipsit câteva săptămâni, așadar, bun venit și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să fac o... o intervenția mea va fi mai scurtă decât a colegului meu și aș vrea doar să reacționez la un comentariu făcut de un coleg din PPE. Cred că trebuie să ne îndepărtăm de abordările ideologice în acest raport. Însă acest uh, raport uh, de la Madrid este ca un tablou de, de magrit în sensul că nu vezi uh, în tablou respectiv obiectul, ci imaginea lui. Și la fel aici ceea ce vedem noi este ideologia. Fiecare se manifestă în funcție de poziția asta ideologică. Nu putem vorbi de realitate. Eh, și asta ne demonstrează arta lui Magritte că realitatea este altceva pentru fiecare în parte, pentru că realitatea este pentru fiecare ceea ce vede el. Eh, evident, pentru Pervan și să lucreze pe aceste 1500 sau 1600 de amendamente câte sunt, Uh, care prezintă o serie întreagă de argumente venind din toate pozițiile politice posibile, e destul de greu. Și dacă se spune că trebuie retrase, uh, eliminate aspectele ideologice, e bine, asta mi se pare o atitudine iluzorie. Uh, acum un an, Banca Centrală Europeană a plasat 440 uh, de miliarde de euro pe piețele financiare ca să ajute băncile. Băncile trebuie să plătească, să ramburseze acești bani cu o rată de dobândă de 1%. Ce s-a întâmplat între timp? O parte dintre bănci au cumpărat uh, datorie suverană, datorie ale statelor, 3%. Și Banca Centrală Europeană a propus acum să uh, cumpere din nou de la bănci această datorie cu uh, dobândă de 5,5%. Deci asta ni se pare interesant, pentru că BCE-ul ori salvează sistemul financiar, asta e o posibilitate, sau uh, BCE-ul ajută doar sectorul financiar. Portanto, eu creio que nós estamos sempre condenados neste tipo de análise. Deci, practic, ce face este să dea bani cu împrumut la o rată de dobândă foarte mică și după aceea cumpără la o rată uh, foarte ridicată. Așadar, trebuie să fim atenți la ce argumente folosim, să nu folosim argumente care uh, ar putea să se întoarcă împotriva noastră. Asta vreau să spun. Mulțumesc. Eu,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 Uh, crizei. Nu există încredere în Europa, asta putem să spunem acum. Am auzit uh, diferiți experți uh, din grupuri de experți, am auzit părerea acestora, am auzit câte ceva despre modelul nordic, cum au depășit criza, Sistemul nordic uh, presupune un uh, sistem uh, politic și funcțional, dar are nevoie de încredere, ceea ce noi nu avem. Trebuie să existe încredere pentru ca piețele financiare să funcționeze așa cum trebuie și ca cetățenii să aibă încredere în aceste piețe. Trebuie să ajungem așadar la un nivel de încredere. Toată lumea dorește acest lucru, de aceea pentru mine, pentru Comisie, pentru Parlament este important să lucreze în aceeași direcție, să aibă aceeași abordare și aceeași orientare să ne concentrăm asupra priorităților existente. Avem nevoie de un consens, avem nevoie de aceeași orientare și aceeași direcție. Așa cum a spus uh, Pervanș uh, la început, miezul problemei este că în PPE uh, sunt păreri împărțite în legătură cu abordarea acestui raport și am fost surprins de abordarea reprezentantului PPE în legătură cu 120 și problemele de energie. Avem nevoie de un echilibru, de o piață care să funcționeze și avem nevoie de consumatori. Asta este ideea, asta este esența uh, Uniunii Europene. Ideologia este și ea importantă dar asta nu înseamnă că va trebui să urmăm o politică de partid și nimic mai mult. Trebuie să susținem ideea Uniunii Europene pe parcursul acestei crize. Asta va dovedi cât de eficienți suntem atunci când gestionăm astfel de probleme. Însă, cred că în Parlamentul European faptul că această discuție a fost amânată pentru toamnă nu este tocmai bine. Nu cred că trebuie să ne împotmolim în faptul că sunt 1600 de amendamente. Trebuie să uh, avem curaj. Înainte de a da cuvântul, să-i dau cuvântul lui Pervanș, vreau și eu să fac câteva comentarii. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus, vreau doar să subliniez faptul că noi, în calitate de comisie, avem minunatul prilej dacă în uh, septembrie, printr-o majoritate substanțială, uh, supunem la vot acest raport și participăm în discuțiile care au început deja Grupul uh, Van Rompuy, uh, ca reprezentant uh, al Consiliului, de asemenea și Comisia și Parlamentul, cu un, cu un raport foarte robust, foarte solid și curajos, abordat, aprobat cu o majoritate, poate să-și facă auzită vocea. Trebuie să fim gata în septembrie și la începutul sau mijlocul lunii septembrie trebuie să putem vota acest uh, raport. Dacă nu o facem până pe 29, trebuie să ajungem la un consens. În al doilea rând, cred că avem o criză etică și morală. Aspectele politice au fost discutate nu putem să mai continuăm așa cum am procedat în trecut și există părerea că aici trebuie să fim foarte creativi, să facem uh, propuneri solide, chiar dacă știm că astăzi sau mâine ceea ce vom propune nu va fi pus în aplicare. Dar avem nevoie de o, Euro o Europa mai unită Sigur, statele membre țin la suveranitatea lor, vor una, vor alta, dar uh, evoluțiile au arătat că în energie sau în alte uh, sectoare e nevoie de o Europa unită. Avem o criză morală și etică, repet, uh, În uh, ultimii doi ani s-au pierdut multe pe acest front, iar aici nu văd o disponibilitate deosebită de uh, a aborda această problemă. Mm, lucrurile s-au întors uh, la stadiul de afacerile de zi cu zi, procedura de zi cu zi. Și Există mulți uh, agenții pe piață cu ajutorul experților care s-au reîntors la stadiul uh, inițial. Lucrurile astea nu mai există decât pe hârtie și cu asta avem o problemă. În ceea ce privește însă nivelul politic, s-au făcut o serie de pași și trebuie să continuăm să încercăm uh, modalități uh, de a găsi o cale de compromis între grupurile politice. Un lucru menționat de colegul nostru reprezentant al verzilor. În legătură cu cele spuse de el și anume să nu ne suprapunem cu activitatea Comisiei Econ. Da, trebuie să fim foarte clari în legătură cu ceea ce facem și ce reprezentăm noi aici, astfel încât în afară să există o percepție clară a rolului Parlamentului și a punctului său de vedere uh, susținut cu tărie. De aici nu are și foarte clar că am ajuns în punctul în care avem nevoie de o Europa mai unită și de politici la nivel național mai puține. Asta am vrut să spun. Doamne Perez îi dau cuvântul. Mulțumesc. Sincer vorbind, ceea ce s-a spus astăzi mă ajută și mă încurajează să fac față provocării. Deja v-am pus în fața noastră un text de compromis Colega noastră, Karin, a plecat, dar în ceea ce privește piețele, nu sunt ostilă piețelor. În calitate de raportor, trebuie să dau dovadă uh, de dorință de compromis, dar eu, Pervanș Berez, vă spun că cea mai bună piață este cea a socialiștilor, pentru că aceștia uh, sunt cei mai acceptă funcționarea pieței, sunt artizani uh, deosebiți. Ceea ce vreau să-i spun însă colegii noastre, Karin, să luăm de pildă domeniul energiei. Știm foarte bine, este un domeniu... A long term sunt tout à fait esențial. Vedem foarte bine rolul Uniunii Europene nu poate să fie unul de pură uh, impunere a uh, legilor pieței. Trebuie să fiu foarte cinstită. Sunt uh, în mare admirație față de ce s-a făcut uh, uh în uh, președinția germană în martie 2007 în legătură cu uh, energia. Și sunt decepționată de ceea ce s-a întâmplat după aceea. Avem o piață internă, dar nu este numai piața internă. Există și probleme de investiții pe termen lung de cercetare. Piața energetică nu va susține. Tot raportul Monti, sunt de acord și am făcut uh, am, amendamente. raportul Monti are un echilibru pe care uh, Vă rog să nu-l uitați și pe teme care sunt destul de spinoase pentru unele grupuri, de pildă în ceea ce vește chestiunea fiscală. Îi mulțumesc lui Oli Schmidt. Știu că l-am uh, provocat, dar, uh, dragi colegi, mă cunoașteți de mult timp și știți că dacă mi-ați încredințat acest uh, raport, Uh, nu mi l-ați încredințat ca să fac o treabă de mântuială. Uh, eu sunt Pervanș Beres. Așa încât v-am uh, prezentat ceea ce cred eu ca raportoare, dar nu știu dacă asta înseamnă deja că este acceptat punctul meu de vedere și că este un consens. Acum v-am prezentat un text, așa zis, de compromis. Nu o să vă urmez întru totul sfatul uh, pentru a face concesii liberalilor, pentru că asta este dincolo de puterile mele. Împărtășesc uh, punctul dumneavoastră de vedere și anume vom câștiga dacă ne concentrăm pe mesajul exact în uh, spiritul și vedeți buna coordonare cu președintele, deci dacă ne concentrăm asupra mesajului puternic pe care dorim să îl transmitem în afară. Uh, la primul schimb de idei, membrii se întrebau oare există criză, oare trebuie să dăm răspuns imediat la întrebările cetățenilor? și s-a spus uh, nu putem să uh, răspundem pentru a satisface această dorință de întrebări, dar cred că pe viitor putem să dăm și mai multe răspunsuri. Și aici avem un consens și aici intervine și rolul acestui raport. A spus că nu trebuie să ne concentrăm pe istorie este surprinzător, pentru că atunci când uh, am fost în Statele Unite, am fost uimită să văd că acolo făceau progrese cu un pachet legislativ, dar nu exista un consens în ceea ce privea uh, cauza sau în ceea ce privea cauzele crizei. Noi uh, nu suntem de acord întotdeauna în ceea ce privește cauzele uh, crizei și de aceea cred că raportul pe care îl vom adopta în uh, octombrie uh, va trebui totuși să conțină o analiză a cauzelor. Dar nu știu dacă asta este tema. Sunt de acord uh, cu ceea ce au spus alți colegi. o să încercăm să ținem cont de tot ceea ce s-a spus și de voința altora. Acum, în legătură cu Econ și ceea ce a spus un uh, coleg reprezentant al verzilor. Legislația secundară nu este treaba noastră, nu reprezintă activitatea noastră. Există uh, două teme în legătură cu care nu putem să păstrăm tăcerea totală. În primul este guvernanța economică. În Comisia Economică și Monetară este un raport în credința domnului Feio și cred colegii sunt de acord. O să mă coordonez cât pot de mult cu dânsul. Pentru că nu putem uh, în acest raport să nu vorbim despre guvernanța uh, economică. Este pur și simplu imposibil. Și în același timp uh, este legitim ca Econul și domnul Feio să uh, reacționeze la raportul domnului Ren. Însă, în momentul în care se va discuta în plenar uh, raportul nostru, putem să discutăm și pe marginea raportului FEIO. În ceea ce privește supravegherea, lucrurile sunt mai puțin uh, complicate, pentru că acolo, la Econ, nu suntem în uh, situația unui raport de inițiativă cu o viziune globală. Punctele abordate în raport sunt puncte care nu sunt astăzi în discuție, ci ele țin de perspectivă, ceea ce este minunat pentru mandatul nostru. Domnul Sile, o să-i răspund direct, credeam că a plecat din sală, dar nu e aici. Uh, Ceea ce ați spus în legătură cu prăbușirea sistemului sovietic este uh, într-adevăr emoționant. Ceea ce am învățat aici în Parlamentul European este să conviețuim cu istoriile celorlalți care sunt uh, uh atât de emoționante. Și trebuie să plecăm de la această bază. Uh, Deocamdată nu există sistem alternativ capitalismului și acesta trebuie să funcționeze bine și ca să funcționeze bine trebuie să financeze economia reală. Eu vreau să împrumut bani nu pentru a face bani, ci pentru a finanța economia reală. Acest lucru a fost uneori uh, uitat de autorii neinspirați ai capitalismului. Însă vreau să împărtășesc uh, această idee că trebuie să ne concentrăm asupra acestui punct. În ceea ce privește datoria publică, alinatul 17 spune în mod explicit că această criză a dus la un transfer a datoriilor uh, private către datorii publice. Spuneți că punctul nu a fost suficient dezvoltat și am analizat uh, amendamentul 218 dar gândindu-mă mai bine nu l-am reluat uh, integral pentru că el nu abordează decât o fațetă uh, a problemei. Transferul datoriei private către public nu este problema noilor state membre, ci este vorba uh, și uh, a gospodăriilor din uh, Statele Unite. Poate că putem să găsim o formulă mai explicită pe această temă, chiar dacă o formulă sintetică rezumă mai bine situația. Domnul Șuntis, atunci când spuneți că în pactul de stabilitate nu este abordată problema ocupării forței de muncă și asta este un defect mare al acestui pact, împărtășesc 100% această părere. I-am spus-o zilele trecute și președintelui Van Rompuy și mă tem să nu ne gândim aici că guvernanța economică trebuie să fie numai uh, problema uh, ministrului de finanțe. Există însă în mod clar uh, sentimentul de a Uh, rezolva urgent uh, aceste lucruri. Domnule Portas, mulțumesc pentru sfatul dumneavoastră. O să încerc să fac tot ce pot. Doamna Consari, mulțumesc pentru cele spuse de dumneavoastră, pentru că uh, ele abordează exact ceea ce vrem să facem. În ceea ce vrește modelul nordic sau modelul uh, german, și asta ne trimite la situația din Grecia, un coleg american mi-a spus asta în acest weekend. Asta, una dintre greutățile uh, societății uh, elene este că este în esență și rămâne o societate conflictuală. Însă vedem că în lumea complexă în care trăim există societăți cu un grad oarecare uh, de încredere și facem ceva având încredere în aproapele nostru, în lumea modernă și în situația în care ne aflăm astăzi în Europa în raport cu uh, concurența mondială, trebuie să dăm Europei și sper că propunerile vor, vor permite acest lucru, trebuie să dăm mai multă încredere. Domnule uh, președinte, sunt de acord uh, Uh, cu dumneavoastră când spuneți că în calitate de comisie CRIS avem o mare șansă să putem prezenta uh, un raport mai consolidat. Ați spus că e vorba de o criză morală și o criză uh, politică. La 22 am explicat acest lucru atunci când am fost la CFA la Oxford, am vorbit despre acest lucru. Dar uh, văd că un grup politic uh, consist, uh, contestă și doi membri au propus eliminarea acestei trimiteri, însă vă asigur că voi ține cont de anumite propuneri și că cele propuse vor rămâne în textul de compromis vă uh, dau întâlnire după vacanță. Mulțumesc uh, și eu uh, îți urez, Pervanș, uh, o vacanță de vară minunată. Să ne vedem la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Mulțumesc!